să declare inacceptabil această, să declare inacceptabilă această cerere a domnului Tomacek. Comisia juridică um, <clears throat> a declarat valabile, valabilă în um, ședințele din 11 și 12 februarie 2009 mandatele membrilor Berger, Chiriță, Fimeriu, Manole, Matula, Nazare, Siton, Antohi și Dăncilă Uh, uh, aceste mandate au fost verificate și propunerea a fost ca, conform articolului 3, aliniatul 3, uh, să fie declarate drept valabile. Există obiecții? Dacă nu, aceste mandate sunt confirmate.